Domnul președinte. evitam państwa. Obet... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit celor prezenți la această ședință a Parlamentului European. Declar deschisă această ședință, la care vom discuta, ca prim punct de ordine de zi, concluziile reuniunii Consiliului European din 16 și 17 decembrie 2010. Declarații ale Consiliului și Comisiei. În conformitate cu tratatul, acest raport va fi prezentat de către președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy. Domnule președinte, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând, vă urez tuturor un an nou fericit. O urare în nume personal, uh, urare și pentru Uniunea Europeană în această perioadă dificilă. Deja a trecut o lună de la ultima reuniune a Consiliului European și vă reamintesc că de fiecare dată prezint un raport complet conferinței președinților după, la câteva ore după fiecare Consiliu European. În decembrie ne-am concentrat în prima zi pe aspecte economice și în a doua zi pe aspecte de politică externă. Cu privire la aspectele economice am ajuns la niște concluzii importante. În primul rând, am luat o hotărâre cu privire la propunerea de modificare a tratatului pentru a pune la punct un mecanism de salvgardare a stabilității financiare a zonei euro. Și în urma acordului din octombrie eh, am ajuns la concluzia că această modificare a tratatului este necesară. Am consultat membrii Consiliului European cu privire la posibila formulare și conținutul acestei modificări. E vorba de două fraze care se vor adăuga la articolul 236 al tratatului. Citez, statele membre care au moneda euro pot înființa un mecanism de stabilitate care să fie activat dacă acest lucru este indispensabil pentru a păstra stabilitatea zonei euro în general. Și acordarea de asistență financiară necesară este supusă unor condiționalități stricte. Am încheiat citatul. Este un aspect esențial în eforturile noastre de a apăra Europa de crize și este important din punct de vedere al certitudinii juridice, dar și al credibilității pe piață. Această modificare nu va spori competențele Uniunii. Membrii Consiliului European au fost de acord că este bine să folosim o procedură de revizuire simplificată. Este nevoie acum de avizul Parlamentului și de avizul Comisiei și al Băncii Centrale. Sperăm să avem aprobarea dumneavoastră. Nu este nevoie să vă mai reamintesc de importanța de a ne mișca cât mai repede și cât mai lin cu putință pe această problemă, într-o perioadă în care volatilitatea pieții rămâne un motiv de îngrijorare. Știu că dumneavoastră și comisiile de specialitate ați urmărit această problemă îndeaproape. În grupul de lucru cu privire la guvernanța economică pe care l-am prezidat, prezidat și în sânul căruia m-am întâlnit cu președinții celor șapte comisii parlamentare implicate. Îi mulțumesc domnului președinte Buzek pentru colaborare și pentru eforturile de a accelera acest demers. Consiliul European va putea să transforme acest proiect de decizie într-o decizie propriu-zisă la întâlnirea din martie, dacă are aprobarea dumneavoastră. Apoi, modificarea tratatului va trebui aprobată în fiecare stat membru, scopul fiind ca el să intre în vigoare, noua formă să intre în vigoare cel târziu la 1 ianuarie 2013, astfel încât mecanismul propriu-zis să intre în uh, aplicare în iunie 2013. Am analizat la Consiliu care ar fi elementele cheie acestui viitor mecanism. În octombrie solicitasem Comisiei să înceapă activitatea pregătitoare și a urmat o declarație a membrilor Eurogrupului în octombrie, aprobată la Consiliul din decembrie. Mecanismul de stabilitate va fi proiectat pe baza mecanismului actual, Uniunea Europeană va continua să respecte strict uh, standardele FMI și practicile internaționale. În ceea ce privește rolul sectorului privat, deciziile se vor lua de la caz la caz, iar implicarea sectorului privat nu va fi o cerință preliminară pentru mecanismul viitor de stabilitate. În fine, Consiliul European a purtat un schimb de păreri cu privire la evoluțiile economice actuale și la modul în care se poate face față provocărilor pe termen scurt și lung. A fost de față și președintele BCE și uh, și uh, declarația a fost uh, salutată de Consiliul European s-a desprins o hotărâre și o unitate a statelor membre și instituțiilor Uniunii Europene. Toată lumea a fost de acord cu analizele prezentate, toate cele 27 de state membre sunt de acord, mai, deși analizele economice se concentrează pe 17 state membre în principal. Cu toții dorim ca economia noastră să reziste mai bine în fața crizelor și să consolidăm creșterea economică în Europa. Vă prezint elementele acestei abordări comune din declarația adoptată. Sunt trei puncte legate de măsurile ce trebuie luate de guverne. Responsabilitatea fiscală, stimarea creșterii și pentru a, și în al treilea rând o susținere a programelor și măsurilor a, luate de anumite state și salutăm măsurile luate de Grecia și Irlanda și de populațiile respective. Apoi, legat de măsurile ce trebuie luate de statele membre și de instituțiile Uniunii Europene împreună. În primul rând, Consiliul European solicită instituțiilor și Parlamentului, firește, ca acordurile la care s-a ajuns în octombrie în urma activității grupului de lucru cu privire la pactul de stabilitate și supravegherea macroeconomică să fie puse în aplicare până în vară. În al doilea rând, suntem de acord cu realizarea de noi teste de stres în sectorul bancar pentru o transparență mai mare în contextul mai amplu al exercițiilor anuale. Suntem clar, hotărâți, la nivelul uh, statelor din zona euro și la nivelul instituțiilor europene, suntem hotărâți să facem tot ce trebuie pentru ca stabilitatea zonei euro să fie asigurată. În a doua zi a întâlnirii ne-am concentrat pe relațiile cu partenerii strategici. Cathy Ashton a prezentat un raport referitor la modul în care ar trebui să abordăm problema partenerilor strategici și uh, s-au prezentat concluziile a trei summituri recente. Summitul cu președintele Obama, Uh, la care s-a deschis cooperarea transatlantică pe creșterea economică, locuri de muncă și securitate, cum ar fi locurile de muncă ecologice și cibersecuritatea. Reuniunea cu președintele Medvedev, Medvedev la care uh, s-au discutat aspecte importante și un al treilea summit unde s-a discutat despre un acord de liber schimb Uh, sperând să se obțină rezultate în primul semestru al anului acestuia, precum și o declarație internațională împotriva terorismului. Aceste întâlniri au arătat că pentru partenerii noștri Uniunea Europeană nu este doar Uniune economică și comercială, ci și un partener geopolitic. Consiliul European a decis să acorde Muntenegrului statutul de țară candidată, ceea ce subliniază convingerea de la Consiliu că țările din Balcanii Occidentali au o vocație europeană. În fine, am, ne-am pus de acord cu privire la poziția referitoare la coasta de Fildeș, conform celor decize cu, decise câteva zile înainte de miniștri de externe. Se subliniază nevoia de a respecta rezultatele unor alegeri democratice. După cum știți, pe 4 februarie Consiliul European va discuta în principal despre agenda de creștere despre inovare, despre energie, mai ales securitatea energetică, acestea sunt aspecte cheie. În martie va avea loc primul exercițiu legat de sem, așa numitul semestru european. E vorba de ocazia de a purta o discuție aprofundată cu privire la măsurile ce trebuie luate. Stimați colegi, știm foarte bine că trebuie să avem mai, mai mare coordonare și convergență economică în zona euro. Vom face toate eforturile într-un cadru cuprinzător și sunt convins că vom ajunge la consensul necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule președinte. Acum îi dau cuvântul domnului Barroso, care intervine în numele Comisiei Europene. Bine ați venit încă o dată la Parlament, domnule Barroso, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Anul trecut, Uniunea Europeană a trecut printr-o serie de teste acerbe și Consiliul European a arătat care este determinarea noastră în ceea ce privește luarea de decizii necesare pentru apărarea statutului nostru. Uh, am uh, dorit să creăm un mecanism de stabilitate și am dorit să schimbăm uh, tratatul arătând că ne asumăm angajamentul pentru sprijinul zonei euro și pentru statele membre care beneficiază de uh, acest sistem în beneficiul Uniunii Europene. Avizul Comisiei va fi adoptat înainte de Consiliul din primăvară. Vom explica cetățenilor de ce este nevoie să facem această modificare și de ce avem nevoie de sprijin. Iată, putem uh, să accelerăm demersul. Comisia va conlucra îndeaproape cu ministrii de finanțe pentru a uh, contura mecanismul de stabilitate înainte de summitul din primăvară. Va fi un mecanism interguvernamental, singura opțiune pe care statele membre au putut-o lua în calcul. Este important să, ca acest mecanism să fie în concordanță completă cu tratatul și să consolideze regulile noastre de stabilitate în conformitate cu principiile și regulile Uh, monitorizării bugetare. Aceste decizii sunt, vin într-o arie mai largă de măsuri. Este parte a măsura noastră de a contracara criza financiară și efectele acesteia, stimulând totodată creșterea pieței muncii. S-a recunoscut ca atare acest lucru la Consiliu. Uh, șefii de stat și de guvern uh, din zona euro și instituții europene au spus foarte clar că sunt cu toții dispuși să facă ce este nevoie pentru a asigura stabilitatea zonei euro în ansamblul acesteia. Acum vă ofer un citat și o să continui cu acesta. Uh, șefii de stat și de guvern au solicitat acțiune concretă în ceea ce privește oferirea de sprijin financiar prin uh, facilitățile de stabilitate financiară europene uh, din mecanismul permanent. Iată care au fost concluziile de la ultimul Consiliu European. De asemenea, Consiliul European a cerut adoptarea accelerată până în iunie a propunerilor de bună guvernanță a recunoscut uh, importanța strategiei Europa 2020 în ceea ce privește revenirea la creștere pe plan european. Semestrul uh, european lansat uh, împreună cu celelalte instrumente, iată, oferă acum un nou teritoriu de acțiune. Vom putea să ne coordonăm mult mai bine economiile interdependente la nivel european. Discutăm despre guvernanța economică despre guvernanță, care ar trebui să reprezinte un răspuns comprehensiv la criză. Comisia a semnalat ca atare acest lucru în uh, sondajul anual de creștere. Mă voi concentra asupra acestui aspect pentru că eu cred că iată, are relevanță în ceea ce privește concluziile Consiliului din decembrie. Trebuie să privim acum în, spre viitor, pentru că, iată, avem o nouă realitate. Politicile de guvernanță economică s-au schimbat și acest lucru nu se întâmplă doar din cauza că federaliștii au vrut-o, piețele au vrut-o de asemenea, uh, partenerii internaționale au dorit-o. Deci este o chestiune de bun simț. Noi acum o oferim și o vom face în continuare. Semestrul european Uh, combină regulile fiscale înăsprite uh, cu coordonare economică uh, mai amplă. Discutăm despre coordonare eficientă, adică discutăm politicile economice, fiscale și nu privim doar în trecut, ci privim și spre viitor. Această abordare ex ante este nucleul acestui pas important în Uniunea Europeană. Deci introducem o nouă dimensiune europeană la nivel bugetar și economic, la nivelul politicilor. O să o să creăm politicile, iată, gândindu-ne mereu în avans, în loc să tot revenim în trecut și să le corectăm. Este abordare propice. O nouă formă de guvernanță economică reprezintă așadar un răspuns rațional la noua realitate. Trebuie să analizăm nivelul de interdependență la, nivelul zonei euro. O țară trebuie să fie în măsură să ia decizii știind foarte bine ce intenționează să facă și vecinii săi. Iată, schimbul de informații uh, oferă capacități noi uh, parlamentelor naționale și nu le subminează autoritatea, ba din potrivă. Mesajul este foarte clar. Trebuie să revenim la stabilitate, nu trebuie să întârziem reformele, trebuie să accelerăm uh, măsurile de creștere. Trebuie să consolidăm stabilitatea prin finanțele publice și, iată, Uh, fără, uh, trebuie să ținem cont și de restabilirea încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană, pentru că dacă nu o vom face, riscăm să stagnăm din punct de vedere economic și să suferim din punct de vedere social, în special în planul ocupării. Așadar, uh, avem o cale bine analizată. Să nu uităm că Consolidarea fiscală se referă la, nu doar la reducerea uh, datoriilor. Ne referim la inovare, educație, noi forme de energie, principii uh, bune uh, și bune de luat în considerare. Trebuie să accelerăm și reformele structurale pentru a crea noi slujbe. Vrem să avem, trebuie să ne punem întrebarea, vrem să avem o creștere fără locuri de muncă sau o creștere cu locuri de muncă? Și trebuie să vedem cum ne orientăm în funcție de decizia noastră. Anul acesta ne vom axa pe reformarea pieței muncii pentru a Uh, demonta obstacole din calea ocupării. Trebuie ca cetățenii să revină pe piața muncii și să facem acest sector să fie mult mai atrăgător. Trebuie reformat sistemul de pensii pentru a ne asigura că și acest domeniu este consolidat. Reformele structurale nu înseamnă că vom reduce nivelul de protecție socială. Mai mult decât atât, îi vom, uh, ne vom adresa celor care sunt acum excluși de pe piața muncii, în special tinerii. Forța de muncă este foarte importantă acum în statele membre și toată lumea știe că situația actuală este una inacceptabilă. În condițiile în care competiția internațională este acerbă, noi nu putem decât să intervenim susținând economiile sociale de piață și să ne adaptăm la situație. Iată, discutăm despre nevoia de a adopta măsuri accelerate de sporire a creșterii. Trebuie să ne axăm așadar pe măsuri care au beneficii economice pe termen mediu și scurt și care, iată, duc la adoptare rapidă. Trebuie să investim în domenii care generează creșterea și să mizăm pe potențialul de creștere al pieței interne. Discutăm despre transport, despre sectorul TIC, despre finanțe inova inovatoare și despre proiectul obligațiunilor europene. În concluzie, mizăm pe acordurile de liber uh, schimb cu partenerii noștri și trebuie să reflectăm la toate aceste propuneri în uh, următoarea perioadă de planificare uh, fiscală multianuală și planificare bugetară. Doamnelor și domnilor, guvernele noastre încep să se miște în direcția potrivită. Anul acesta ar trebui să avem o creștere de 1,5% discutând apoi de o creștere de 2% în 2012. Recent s-a discutat despre acest lucru și s-a discutat și despre faptul că ar trebui să vedem și o creștere în ceea ce privește ocuparea. Mulțumită, toate acestea se întâmplă mulțumită măsurilor de consolidare. La fel și deficitul este, se estimează că va scădea. Deficitul va scădea de la 6,8% anul acesta până la 4,2% din uh, PIB în anul 2012. Asta într-o, făcând o medie. Așadar, să ne reîntoarcem, a ne reîntoarce la greșeli în trecut uh, este un pas greșit. Lumea se schimbă și noi trebuie să acționăm în conformitate, pentru că dacă nu facem nimic acum, uh, Uh, când ne confruntăm cu cea mai mare criză de la integrarea europeană, trebuie să ne punem întrebarea când anume vor fi dispuse statele membre să ia măsuri în concordanță cu obiectivele stabilite de ele însele. Trebuie să acționăm la nivel european, trebuie să încurajăm statele membre să ia aceste decizii și vom face acest lucru doar analizând situația datoriei publice și stabilizând sectorul financiar. Numai așa vom putea trece de la criză la creștere. Și desigur, nu discutăm despre orice tip de creștere. Creștere uh, durabilă, creștere inclusivă. Este nevoie să implementăm reforme care, iată, vin cu schimbări majore în toate domeniile și care creează locuri de muncă inovatoare. Avem responsabilitatea față de cetățenii noștri de a opta pentru astfel de creștere. Uh, asta arată cel puțin uh, sondajul anual privind creșterea. Ar fi cazul să trecem acum la coordonare propice în uh, domeniul creșterii. Ar, a sosit momentul să mizăm pe bună guvernanță la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule președinte. Acum, în numele PPE, Domnul președinte Joseph are cuvântul. Stimate domnule președinte al Consiliului, stimate domnule președinte al Parlamentului și al Consiliului, ultimul Consiliu European a demonstrat că moneda euro este un element de bază în construcția europeană și trebuie făcut totul pentru a consolida această monedă. efii de stat și de guvern au confirmat uh, importanța monedei euro, iar aderarea Estoniei la zona euro la începutul anului este un semnal în aceeași direcție de încredere. Și un semnal foarte bun legat de faptul că, mare, că toate criteriile trebuie respectate. Cu toții știm însă cât de gravă este situația la nivel economic și social acum în zona euro. Trebuie făcut totul în 2011 pentru a depăși aceste probleme, pentru a asigura piețele, nu în mod superficial, ci structural, adică creând condițiile de creștere și de creare de locuri de muncă pe termen lung. Și vorbim, cred că, pe aceeași limbă. În primul rând, finanțele publice naționale trebuie însănătoșite. Deci trebuie să, insistați, să insistăm mult pe acest dosar. Asta înseamnă că statele membre trebuie să asigure o convergență între politicile bugetare, dar și cele fiscale și sociale. Asta înseamnă de asemenea că trebuie să ajungem la o înțelegere în ceea ce privește fondurile de ajutor. Însă asta nu se face decât prin niște reguli strict aplicate de disciplină bugetară. Concetățenii trebuie să știe că țările pe care le ajută acum la greu își gestionează fondurile cu strictețe dacă asta nu este asigurat, aceștia nu vor mai accepta să îi ajute pe alții. În alt, în alt rând, să creăm condițiile de creștere a locurilor de muncă, să investim mai mult în cercetare și inovare sau în educație și pregătirea profesională de-a lungul vieții. Grupul meu dorește ca abordarea comunitară, metoda comunitară să fie favorizată în detrimentul celelalte, deoarece e mult mai eficientă și mult mai durabilă. Domnule Van Rompuy, vă rog să vă asigurați că reforma tratatului, confirmată la ultimul Consiliu European, se va încheia cât mai repede cu putință. De asemenea, dezbaterea bugetară nu face decât să înceapă, iar grupul meu va cere în continuare ca finanțele publice europene uh, să fie însănătoșite pentru a crea uh, locuri de muncă. Domnule Barroso, Trebuie să dăm dovadă de curaj. De exemplu, să luăm un exemplu bugetar, să ne gândim ce putem face cu un procent de 3% sau de 5% pentru a scoate Europa din această criză. Dacă vrem să creștem locurile de muncă, avem nevoie de mijloace financiare suplimentare, asta nu înseamnă că va trebui să cheltuie mai mulți bani statele membre. Nu vă temeți! Veniți cu astfel de propuneri și șefii de stat și de guverne împreună cu Parlamentul vor trebui să găsească o soluție, însă avem nevoie de niște exemple clare din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul Stephen Hughes are cuvântul acum în numele SND. Thanks very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European din decembrie ne-a dat cel puțin un acord politic cu privire la mecanismul de rezolvare a crizei permanente. Însă, având în vedere cum au evoluat piețele după Crăciun, având în vedere problema insolvabilității Portugaliei, Spaniei și apoi Belgiei, ne, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva măsurile au fost uh, prea reduse și dacă nu au venit prea târziu. Se pun întrebări cu privire la evoluția piețelor financiare și la uh, Um, mecanismul existent care este considerat insuficient. Încă o dată s-au ratat niște șanse. În decembrie Parlamentul a transmis un mesaj clar um, Consiliului despre euroobligațiuni, însă nici din partea Consiliului, nici din partea Comisiei nu a venit nicio reacție constructivă. Din 2008 încoace am văzut ezitări repetate, certuri între statele membre și între instituții și de fiecare dată un răspuns tardiv și mai uh, puțin însemnat decât ar fi nevoie. Având în vedere provocările economice și monetare cărora, cu care ne confruntăm acum, nu avem suficient, nu dispunem de suficient. Mecanismele de luare a deciziilor nu sunt suficient de transparente și de eficiente. Piețele financiare pun presiune asupra noastră nu doar din cauza nivelului înalt de îndatorare, domnule Barroso, ci și pentru că doresc să li se compenseze riscul de a împrumuta bani unui proiect care pare să, căruia pare să lipsească maturitatea. Nu știu dacă uh, putem vorbi acum despre visul părinților fondatori sau despre coșmarul uh, prăbușirii întregului proiect european care s-ar putea concretiza într-un blocaj politic total. Este nevoie de o mai mare integrare politică, însă mesajele date săptămâna trecută de Bundesbank nu au nicio șansă în acest context. Interferența pe piețele muncii cum a fost în cazul Irlandei, și sondajele efectuate reprezintă un mesaj nu, nu foarte clar și se opune într totul conceptului de negocieri colective. Este o strategie cât se poate de proastă în situația dată din partea Consiliului și ea va dăuna proiectului european. Ideile mari pot eșua, domnule președinte, și pe mine mă îngrijorează acest proiect european. Oamenii refuză, în general, să recunoască posibilitatea de a eșua. Domnul Faraj văd că mă încuvințează. Trebuie să acționăm. Thank you. Thank you, colleague. Madame Sylvie Goulard. Mulțumesc, doamna Aguilar are cuvântul în numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește concluziile Consiliului din decembrie, aș avea două comentarii. În primul rând, să reamintesc că această criză are un impact unic asupra Uniunii Europene și dintr-un motiv simplu, suntem o comunitate de drept de la început și dat fiind acest lucru, regulile sunt foarte importante. Deci nu punem sub semnul întrebării respectarea regulilor, însă atunci când ne confruntăm cu o criză atât de gravă, așa cum spunea domnul președinte, acest uh, sondaj privind uh, creșterea, când vedem ce ne arată acest uh, sondaj, trebuie să trecem la acțiune. Spuneți că trebuie asigurate piețele. Însă eu cred că după reuniunea Consiliului European piețele nu au fost prea asigurate. Deci, atunci când intenționați să asigurați piețele, ar trebui să fiți mai atent. Ce s-ar întâmpla însă dacă această revizuire ar da greș? Eu trec printr-o țară care a trecut prin traumatismul unui referendum negativ, când nu aveam un plan B. Erați acolo, erați deja în funcție, domnule Barroso. Deci trebuie să ne gândim foarte mult atunci când spunem piețelor că vom schimba tratatul, vom face totul și atunci se speră că asta se va întâmpla. Deci dumneavoastră ați ales procedura simplificată, sperând că veți avea câștig de cauză. Și dacă da, poate că veți asigura piețele, însă nu și populația. Mult gomot pentru nimic. Much ado about nothing. Deci schimbați tratatul pentru a modifica legislația, nu pentru a le aduce cetățenilor soluția pe care o așteaptă. Și noi suntem aici raportori, ne ocupăm de pachetul de guvernare economică pe care l-a făcut Comisia și suntem de acord să lucrăm în funcție de acest tratat, însă acum ni se spune că tratatul se va modifica. Deci dacă se pot modifica tratatele, dacă putem avea o astfel de povărare juridică, ce vom face atunci cu strategia 2020 pentru a avea locuri de muncă și creștere? Consiliul din uh, decembrie a cerut să se accelereze lucrările. Da, bine, însă ar vrea ca și Consiliul domnului Van Rompuy să accelereze lucrurile. Parlamentul și-a înaintat deja raportul. Și eu cred că modul de a face acest lucru este să vă dați seama că, într-adevăr, acum avem codecizia, Parlamentul s-a datat și dumneavoastră trebuie să faceți la fel. Vă mulțumesc. Are cuvânt doamna copreședinte, doamna copreședinte a verzilor, doamna Harms domnule președinte. domnule Van ceea ce mi-aduc eu aminte de la ultimul Consiliu nu apare în raportul dumneavoastră. Și de aceea, pentru mine, uh, astăzi este important ce mi-amintesc, și anume că în timpul uh, reuniunii de la Bruxelles, Uh, s-a dat uh, uh, o sentință negativă la agențiile de rating pentru Irlanda. Iată așadar cât de mari sunt eșecurile noastre în abordarea crizei pe care trebuie să o depășim astăzi. La nivel internațional discutăm despre îndatorarea în timpul crizei. Iată că nu putem decât să ne mirăm cum se speculează pentru uh, cum se speculează la nivelul euro, pentru că la urma urmei uh, America are probleme mult mai mari decât Portugalia, decât Spania și acest lucru este trecut cu vederea pentru că iată s-a lansat un adevărat atac al uh, speculanților împotriva monedei euro. Deci iată care este starea lucrurilor acum. Dar iată, a început un nou an cu noi probleme, probleme pe care noi le-am estimat încă din timpul reuniunii de la Bruxelles, când am spus că nu este suficient ce s-a decis acolo. E bine, astăzi ar trebui să ne preocupe exact aceste lucruri. Între timp, consider că noi toți am constatat că în multe țări europene există probleme. Discutăm despre datorii foarte mari, datorii publice-private foarte mari și eh, despre eh, situația inacceptabilă, în special a datoriei publice statele membre europene nu se vor descurca singure, nu vor ieși singuri din această criză. Se pune întrebarea cum vom proceda. Ei bine, uh, cred că scăderea datoriei uh, suverane prin măsuri adoptate de anumite state membre este salutară, desigur, uh, prin măsuri coordonate la nivel european. Pentru că Iată, vedem că aceste măsuri sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Uh, Trebuie să avem așadar o nouă înțelegere asupra acestei situații pentru a vedea cum anume putem uh, să procedăm. Evoluțiile din Ungaria, de exemplu, ne oferă un semnal de alarmă asupra ceea ce se întâmplă în momentul în care distribuirea, distribuția la nivel uh, european este una inechitabilă. Deci trebuie să mizăm mult mai mult pe echitate. Mai mult decât atât, subliniez foarte, cu mare fermitate un lucru. Trebuie restructurat sectorul bancar. Nu considerăm că salva, salvgardând băncile care oricum sunt pe cale de dispariție în pragul falimentului este soluția. Pentru că nu facem decât să sporim datoria publică existentă deja. Subliniez ceea ce a spus Silvi Gular. Avem nevoie de o perspectivă pentru a avea un uh, New Deal ecologic, astfel încât să avem un proiect fezabil pentru viitor și să mizăm pe viitor. Uh, Uniunea Europeană este un spațiu extraordinar pentru toată lumea. Avem foarte multe de făcut pentru a-l menține viu în continuare. Mulțumesc, spune președintele. În numele grupului ECR, domnul Kirchhoff. President, uh... Domnule președinte, Consiliul European a luat o decizie importantă cu privire la gestionarea crizelor viitoare. Însă sunt de acord cu domnul Barroso. Problemele rămân. Nevoia de a reveni la disciplina financiară către anumite state membre rămâne. Cu o singură monedă, ni s-a spus că statele membre nu vor mai putea recurge la devalorizarea monedei proprii pentru a ieși din încurcătură. Însă mulți dintre noi nu au crezut acest lucru și au avut dreptate, pentru că nu a fost adevărat. Unele state membre au reușit să-și susțină economiile artificial prin uh, umflarea prețurilor bunurilor, prin ratele dobânzii artificiale și prin uh, injectarea de fonduri publice în mod nesustenabil în economie, încercând apoi să acopere, să mușamanalizeze deficitul care a rezultat. Consecințele imediate uh, sunt clare și trebuie să revenim la disciplina financiară. Trebuie să ne angajăm pe calea reformei economice pentru o mai mare flexibilitate a pieței muncii, să înlăturăm barierele din calea schimburilor comerciale, astfel încât să umplem uh, vidul lăsat în urmă de aceste, aceste cheltuieli din sectorul public. Intervenția statului în multe cazuri este indispensabilă, însă să nu confundăm palia- metodele paliative cu vindecarea problemelor. Sunt, uh, e nevoie de antreprenori, de întreprinzători de succes care să acționeze pe piețele statelor membre pentru a aduce un plus de valoare pentru consumatori și pentru piețele în sine. De aceea, Uniunea Inovării, printre altele, este esențială și trebuie să beneficieze de atenția pe care o merită. Miza este mare. În timp ce noi încercăm să rezolvăm această criză, în alte părți ale lumii, alte state, alte țări cu alte valori merg înainte. Și dacă nu rezolvăm această reformă, vom rămâne în urmă. Și consecința va fi o lipsă, o imposibilitate a promovării valorilor noastre și miza este până la urmă viitorul planetei. Joe Higgins. Mecanismul de stabilitate financiară permanentă nu e în practică decât încă o unaltă pentru a proteja băncile europene de consecințele activităților speculative. Cetățenii din Uniunea Europa, Europeană plătesc pentru consecințele acestei crize prin care trece capitalul Domnule Barroso și domnule Van Rompuy, spuneți-mi un lucru azi dimineață, deoarece nu ați spus-o până acum. Cât de etic e să transfer miliarde de euro de datorie privată a speculanților și a băncilor care uh, au jucat la cazinoul pieței imobiliere din Irlanda? Cum puteți să transferați toată această răspundere pe umerii populației irlandeze, care nu e deloc vinovată? Intervenția UE în Irlanda nu e o salvare, e o încercare de a-i face vasali pe irlandezi față de acest sistem. E o încercare de a reduce nivelul nostru de trai. Spuneți că sunteți democrații, însă îi faceți pe acești oameni să devină sclavi ai pieței acestor piețe financiare care vă duc de nas, practic. Deci acest nou mecanism este o armă vicioasă dictată de piață. Asta e tot. Noi, cei de stânga din Irlanda, vom cere un referendum al poporului irlandez înainte de adoptarea acestui mecanism. Mulțumesc. În numele uh, grupului Libertate și Democrație, domnul Ferrer. Mulțumesc. Care este cuvântul asociat cel mai des cu euro? Nu este eșecul, deși ar putea fi, este stabilitate, nu-i așa? Acum 10 ani, toată lumea a zis că dacă avem moneda euro, atunci avem și stabilitate. Ei bine, uh, un deceniu mai târziu, sugerez că nu a adus decât haos și sărăcie pentru foarte mulți oameni. Și totuși, cuvântul stabilitate este folosit în această dimineață în continuare. L-a folosit domnul Baros, l-a folosit domnul Varumpoi. Iată, uh, discutăm despre ce se întâmplă în Portugalia, ne ținând cont de realitatea de săptămâna trecută. Banca Centrală Europeană a folosit banii contribuabilor pentru a-și uh, răscumpăra propria datorie. Garanțiile pe care ne dați noastră că totul este bine nu mai țin. Pe cine credeți că duceți de nas, domnule Van Rompuy? Uh, acțiunile um, au avut o creștere, au existat o creștere de 87% a valorii obligațiunilor în Portugalia uh, și bătălia din Spania nici nu a început încă. Deci modelul este unul uh, predispus la eșec, însă dumneavoastră doriți să dublați nivelul salvgardării astfel încât, odată cu BCE, și dumneavoastră să puteți să răscumpărați din ce în ce mai mult datoria publică. Folosiți criza ca fiind un mijloc de a obține putere, astfel încât să ajungem la o uniune fiscală. Și dacă aveți succes, atunci ar trebui să schimbăm numele, să nu mai avem Uniunea Europeană, ci să avem Uniunea Datoriilor. Și dacă într-adevăr aveți acest succes, atunci îi veți prinde în, uh, cap, veți prinde în capcană uh, statele europene într-o închisoare europeană, suferința oamenilor fiind nespusă. Asta va fi în sud, iar în nord, iată, vom avea populații care vor plăti mereu din cauza datoriilor uh, din propria economie și la, la ratele dobânzilor infernale. Deci, dată fiind această situație, nu mai contează ce spuneți, pentru că nu vă mai crede nimeni, publicul nu vă mai sprijină și eu sper ca nici piețele să nu o mai, o mai facă. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc. Următorul vorbitor este membrul neafiliat Madeleine Arbery. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, toate aceste cuvinte goale din partea domnului Barroso îmi spun mie un, sul, un singur lucru. Țările membre bogate plătesc datoriile celor sărace. Asta e realitatea și așa va fi și pe viitor cum putem să ajutăm aceste țări. Nu se vorbește despre asta. Se vorbește numai despre cum se pot uh, stoarce bani de la olandezi, astfel încât să se acopere datorile țărilor sărace care au aderat la Uniune pe nedrept. Toate sunt cuvinte goale, nu ne explicați cum vom rezolva aceste probleme. De ce nu proiectați un scenariu uh, care să facă în așa fel încât țări cum ar fi Grecia să revină la moneda lor uh, de mai de mult. Poate că asta ar fi cea mai bună soluție. Și cum rămâne cu locurile de muncă permanente? Înțeleg că soluția pentru aceasta se face uh, este reducerea cheltuielor de stat. În Olanda așa se face, însă la nivelul Uniunii Europene se vorbește despre o creștere a bugetului cu 6%, iarăși susținută de cetățenii olandezi. Credibilitatea a scăzut sub zero, iar concluzia este că cetățenii olandezi plătesc datoriile țărilor sărace. Trebuie să plătească o datorie de 27 de miliarde de euro bani pompați în economii slabe, în timp ce noi trebuie să economisim și să facem față unei rate de schimb, unei curs de schimb mai uh, dezavantajoase. Un cartonaș albastru pentru domnul Feregi. Domnule președinte, aveți un o uh, întrebare pe baza cartonașului albastru. În mod normal, normal folosesc limba maternă, dar este amuzant uneori să-l ascultăm pe domnul Faraj, pentru că domnia sa are toate răspunsurile, nu-i așa? Alternativa, domnule Faraj, dacă am avea 16, 17, 20 de monede diferite, așa cum era în anii 90, în momentul în care s-ar prăbuși uh, lira sterlină, oare ar fi mai bine? Oare situația valutară ar sta mai bine în Europa? Niciun economist nu ar uh, susține această premisă. Nu ne putem întoarce în trecut. Acum avem de-a face cu problemele actuale Europei, ale Europei. Domnule Farage, n-ați răspuns la întrebarea cum anume se poate rezolva această problemă. Sunteți un populist, domnule Farage, și aveți uh, răspunsuri prea facile pe care le oferiți întotdeauna. Acum 10 ani am spus că Germania și Grecia nu pot face parte din aceeași Uniune Monetară sau că dacă fac parte aceasta nu va funcționa momentul în care guvernele cred că știu mai bine ce se întâmplă pe piață decât piețele însele, guvernele au întotdeauna de pierdut. Răspunsul este foarte simplu. Grecia, Portugalia și Irlanda nu au ce căuta în zona euro. Și ce ar trebui să facem noi, sau domnul Van Rompuy, ca să fie un adevărat lider, ar trebui să vină cu un plan B și aceste țări să revină la monedele lor anterioare, să facă o devalorizare comparativă pentru a li se da o șansă. Pentru că cu această politică nu facem decât să ucidem economiile acestor țări. Mulțumim. Ceilalți vorbitori Uh, domnul Garcia Margalio. Două minute. Mulțumesc. Oricine citește presa de astăzi va constata două lucruri. Suntem în punctul nevralgic al crizei de datorie suverană, iar reacția Europei uh, s-a făcut în mod izolat printr-o serie de măsuri. Doar acum discutăm despre pachetul de guvernare economică pentru următorul semestru. Vorbim despre mecanismul de stabilitate financiară, vorbim despre euroobligațiuni pentru a acoperi o parte din datoria suverană care este considerată ca fiind uh, sigură. Vorbim de asemenea despre obligațiuni pentru proiecte specifice. Toate acestea se află în propunerea Comisiei privind piața internă. Vorbitorii au încercat să ne prezinte toate acestea uh, la oaltă pentru a prezenta un proiect cetățenilor. Această structură, această arhitectură trebuie să fie europeană, să nu împartă Europa în două entități care avansează cu o viteză diferită și trebuie să avem obiective unice, o disciplină bugetară la nivelul necesar și creștere economică pentru a depăși criza actuală. În ceea ce privește mecanismul de salvare la care se referea domnul Van Rompuy, a avut loc o primă declarație în care se spunea că investitorii eh, eh, particulare ar putea participa. Însă domnul Trichet a protestat în mod eh, clar. Domnul Van Rompuy a spus că de la caz la caz ar trebui să se hotărască. Însă cum se va face asta? Cu ce criterii? Și în al doilea rând, se va urmări politica femeiului. Și singurul caz în care femeiul a folosit această salvare a fost în Argentina în 2003 uh, și știți care au fost urmările dezastroase. Noi cred că am uh, um, încuraja lichiditățile pe piață, am dat un imbold monedei euro. Și ultimul rând, în ultimul rând, cu obligațiunile specifice putem uh, încuraja creșterea. Vă mulțumesc, doamna Pervaș Beres. Domnule președinte, ați acceptat să prezidați un grup al înțelepților din care fac parte miniștrii de finanțe, amenințați de datoria de stat a țărilor lor. Uh, cum să constituie aceștia un grup al înțelepților? Mm, dezacordul între Jean-Claude Trichet, președintele Barroso, Angela Merkel și agitația de pe piață ne arată că acest grup n-a fost al înțelepților. A, fost invitat să rezolvați criza euro, să rezolvați problema cetățenilor europeni și ați acceptat o revizuire de formă a tratatului. Deși vi s-a spus clar că nu este nevoie de această modificare, de această revizuire, așa cum a confirmat-o și președintele Eurogrupului. Însă, iată, dumneavoastră, domnule președinte, ne conduceți pe calea lui prea puțin și prea târziu. Aveți nevoie de acordul Parlamentului pentru a revizui tratatul, pentru a ajunge la o armonizare fiscală, poate la o trezorărie europeană, pentru a avea o garantare reciprocă a datoriilor și pentru a garanta politicile economice. Dacă nu doriți o revizuire reală a tratatului, puteți recurge la cooperarea consolidată în zona euro pentru ca țările membre ale acestei zone să își asume cu adevărat responsabilitatea. Mulțumim, doamnă Berez. Urmează domnul Kellenen, un minut și jumătate. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru economiile europene, a fost foarte important ceea ce s-a întâmplat. Slavă Domnului, țara mea nu este parte din zona euro, dar salut o parte din măsurile care au fost luate la Consiliul din decembrie. Menționând faptul că statele zonei euro ar trebui să fie răspunzătoare de soluționarea propriilor probleme. Uh, salut și faptul că uh, Consiliul a recunoscut faptul că articolul 122 uh, este nepotrivit salvgardării. Nu sunt dezastre naturale și nu este vizat acest articol. În ceea ce privește mecanismul discutat astăzi, care ar putea intra în vigoare în 2013, ar trebui să nu uităm un lucru. Ne aflăm în plină criză. Situația este în continuare foarte dificilă într-un uh, număr de state membre. Portugalia va avea cu siguranță probleme, la fel și uh, Spania sau uh, Belgia. În ceea ce mă privește pe mine, mă îngrijorează efectul asupra democrațiilor din aceste state. Aceste state devin protectorate economice guvernate de domnul Barroso, de domnul Varumpo și de alții. Deciziile luate de, uh, la nivel național în ceea ce privește prioritățile de cheltuire și politicile economice acum au efecte slăbite, pentru că, iată, Bruxelles controlează totul și instituțiile financiare. Uh, după ce vom trece de această criză, trebuie să vedem cum anume vom restaura democrația în acele țări și cum anume vom face ca guvernul, guvernele alese să dețină controlul asupra politicilor economice și monetare. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Miguel Portaș, un minut. Obrigado, Sr. Presidente. Em política nós temos. Muito bem. În politică există măsuri rezonabile, există măsuri greșite și măsuri care nu-și uh, au locul. E rezonabil să încercăm să reducem datoria publică, deși doamna Merkel nu spune asta. E de asemenea rezonabil să punem la oaltă o parte din datoria suverană, deși doamna Merkel nu dorește acest lucru. Acest Fond European și FMI-ul ar putea pune la oaltă o parte din datoria suverană pe care o au băncile private după ce acestea au beneficiat de o rată dobânzii din partea BCE de 1%. Ei, bineînțeles, cerând clienților o dobândă mult mai mare. Deci mă întreb cât timp vom mai transforma datoria privată în datorie publică? Cât timp contribuabilii, pensionarii și lucrătorii vor tot plăti datoriile create de băncile private, care acum ne atacă pe toți? Asta e adevărata întrebare. Vă mulțumesc. Domnul Borghezi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În Statele Unite exista la un moment dat o lege care impunea dezvăluirea de informații cu privire la miliarde de dolari ce părăseau băncile federale. Și cred că aceleași reguli ar trebui introduse în Europa pentru a combate lobby-ul negativ al băncilor. Care este viitorul acestor țări, având în vedere uh, acest principiu conform căruia datoriile țărilor sărace sunt plătite, suportate de țările bogate. Moneda euro este într-o situație dificilă. Cum putem forța țări, anumite țări să folosească moneda euro dacă economiile lor sunt, uh, nu sunt capabile? Această, aceste țări au ratele dobânzii foarte diferite. Domnul Trichet, care înțelege pericolul uh, insolvabilității ECMI, înțelege și riscul de credit mm, și riscul insolvenței um, obligațiunilor achiziționate. Lucru care mm, dă mai multă importanță gradului de îndatorare. Political... Domnul Casulidis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mesajul politic de la ultimul Consiliu făcea referire la speculanți și la uh, mass media. Se spunea că se face tot posibilul astfel încât să fie salvată zona euro și aparată moneda euro, indiferent de discuțiile purtate pe plan intern. Uh, indiferent dacă va, avea va fi nevoie de dublarea capitalului pentru cumpărarea de obligațiuni pe plan european, indiferent dacă mecanismul uh, european de stabilitate din 2013 va veni cu măsuri de adaptare sau de uh, uh, vânzare de euroobligațiuni. Ideea este ca toate măsurile să fie luate în vizor. Discutăm doar despre încadrarea în timp, despre ce este nevoie când și cum. Haideți să lăsăm uh, mass media și analiști, să, haideți să nu lăsăm mass media și analiștii să-și facă iluzii. Pentru că, iată, uh, indiferent de ce va fi nevoie, Uniunea Europeană va implementa măsurile necesare. Uh, mecanismul de stabilitate financiară prevede un lucru. Acesta va fi activat pe plan european dacă este nevoie să salvgardăm stabilitatea zonei euro în ansamblul acesteia provin dintr-un stat membru mic. Aș dori să solicit uh, asigurări faptului că membrii precum Malta, Cipru, Estonia, Slovenia vor fi uh, incluși, fiindcă Iată, în momentul în care ne, aflăm la, ne vom afla la Ananghi, aceste state nu vor fi lipsite de importanță. Mulțumesc, spune președintele Ani Podimata. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să recunoaștem că de la începutul crizei, Uniunea Europeană, chiar dacă reprezintă avangarda politică, a luat totuși măsurile necesare pentru a ieși din criză. Grecia a fost uh, ajutată în urmă cu un an, iar acum uh, s-a hotărât uh, stabilirea acestui mecanism de stabilitate permanentă. Să nu uităm însă presiunile exercitate de piață și asta nu doar în detrimentul economiilor mai slabe. Toate aceste decizii însă au fost fragmentare, insuficiente și nu fac față crizei. Deci trebuie să reacționăm pe ansamblu la această criză și nu trebuie să ignorăm responsabilitatea statelor membre. Acest Acestea trebuie să-și curețe finanțele publice și să protejeze economiile de agresiunile externe. Doar așa eforturile vor fi încunate de succes. Parlamentul European, a, într-o rezoluție de acum câteva zile, cere Consiliului European să întocmească un studiu, o evaluare privind rezultatul acestor măsuri. Vă mulțumesc, doamna Figueiredo. Domnule președinte, ajungem la sfârșitul anului european de combatere a sărăciei. Și avem vreun, vreo evaluare a rezultatelor? La Consiliu nu. Nu avem așa ceva. Niciodată sărăcia nu a crescut atât de mult. Avem peste 6 milioane de persoane uh, nevoiașe în această Europa a bogaților. A crescut șomajul, au crescut uh, inegalitățile și excluziunea socială însă grupurile economice și financiare au avut de câștigat și beneficiile speculanților cu datoria suverană au proliferat. Și asta oarecum cu ajutorul BCE-ului și al instituțiilor europene. Deci pentru asta există zona euro. Se fac presiuni, sunt șantajate țările cu economie mai slabă și există guverne care se confruntă cu protestele lucrătorilor ce se face? Se recurge din nou la violență și la represiune împotriva sindicaliștilor, așa cum s-a întâmplat în Portugalia. Suntem indignați, deoarece știm cu siguranță că o, ne dorim o altă Europa, progresului social care să respecte lucrătorii și care să lupte pentru drepturile acestora. Deci sunteți siguri că vom fi cod la cod cu lucrătorii împotriva acestor politici? Vă mulțumesc. Domnul Mitchell are cuvântul acum. Eh, eh, nu este domnul Miciu de față, are cuvântul domnul Tune Chelam. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să spun că deja au trecut 19 zile de când Estonia face parte din zona euro. Estonia se pregătește de această mișcare încă de când a aderat la Uniunea Europeană. Chiar și um, forma monedei euro în Estonia a fost stabilită prin vot popular. Însă nu a fost vorba de o opțiune individuală, ci de o opțiune a solidarității și a responsabilității, ca să contribuim activ la stabilitatea întregului continent. În această perioadă de criză economică, valorile morale și etice au devenit mai importante. Vedem că potențialul economic nu ajunge singur. Este esențial dacă o anumită țară va primi încrederea, eh, întrebarea dacă ea își respectă angajamentele și dacă s-a angajat pe calea reformelor structurale serioase. Salut faptul că s-a pus la punct un mecanism de stabilitate financiară la nivelul Consili- Consiliului. Dar pentru stabilitate financiară este nevoie, în primul rând, de o piață unică, autentică, mai ales pe plan digital. Aceste aspecte trebuie integrate în piața unică europeană și în agenda digitală europeană. Aceasta ar fi șansa de a stimula competitivitatea europeană pe plan global. Cetățenii europeni se așteaptă să facilităm uh, schimburile comerciale în acest domeniu și să ușurăm uh, birocrația. O piață digitală unică impune și eforturi hotărâte de a dezvolta piața serviciilor. Mulțumim. Are cuvântul uh, domnul Jean-Pierre Odi pentru Catch the Eye. Aveți cuvântul un minut. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte domnule Van Rompuy, domnule Van Barroso, două comentarii privind uh, sfera acestui mecanism permanent de gestionare a crizelor. Țările care nu sunt membre ale zonei euro sunt împărțite în două categorii, Marea Britanie și Suedia, care nu sunt obligate să adopte moneda euro și celelalte țări, uh, care împreună cu țările membre în zona euro reprezintă 25 de state. Deci sunt uh, state care practic uh, sunt ancorate la euro. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra parlamentelor naționale. Acestea nu sunt, sunt uh, implicate în procedura simplificată, deci dacă nu e vorba de ratificare. Deci eu vă propun să integrăm parlamentele naționale în procedura de consultare, deoarece Trebuie să știm cine va controla din punct de vedere politic viitorul mecanism, Parlamentul European sau Parlamentele Naționale. Și dat fiind că nu există o dimensiune parlamentară a zonei euro, nu știm cum vom monitoriza din punct de vedere politic acest mecanism. Deci vă înaintez uh, spre reflexie acest subiect. Vă mulțumesc, domnul Gualtieri, un minut. Grazie, signora Presidente del Consiglio Europeo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, identific două probleme în ceea ce privește articolul 136. Articolul aliatul 3 uh, identifică politicile monetare ale țărilor din zona euro ca fiind de competența exclusivă a uh, Uniunii Europene. La aliatul 2 se spune că această competență exclusivă uh, poate fi exercitată de țările din Uniunea Europeană. Este dificil să identificăm de ce această, această regulă, acest articol trebuie reformat. Și apoi există și o problemă politică. Este vorba despre o chestiune ce ține de procedură, uh, și anume aceea de a reforma uh, tratatul în loc să utilizăm articolul 136 sau 132. Uh, Iată abordarea aceasta este una total inversă. Ar fi foarte dificil să venim acum cu un plan B pentru moneda euro. Este conștient uh, Consiliul European de această chestiune? Este conștient de faptul că viitorul monedei euro acum este pus în pericol? Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut. Doamna Gal dacă vorbim despre stabilitatea europei și despre pașii economici, măsurile economice ce trebuie luate, trebuie să analizăm uh, măsurile de luat pentru crearea de locuri de muncă și trebuie redusă datoria, suveran, datoria de stat. Încercarea de a întreprinde aceste măsuri nu ar trebui să ne împiedice să tratăm în același timp și aspecte strategice, cum ar fi inovarea, pe care o analizăm din decembrie. Următorul summit din februarie ne va oferi ocazia perfectă de a lua decizii strategice în domenii importante, cum ar fi energia. După cum știți, președinția maghiară a început deja să pregătească summitul pe tema energiei și există dispoziții uh, în vigoare în acest domeniu. Vreau să mă asigurați că summitul uh, pe teme de energie nu va fi umbrit de problemele euro. Mulțumim, domnul Savracos, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. E a doua oară în timpul acestei crize economice, când guvernul american a trebuit să intervină pentru a ajuta două mari bănci care dăduseră faliment. Ajutorul oferit a fost de 27 de miliarde. dolari. Fără să ezite, guvernul a oferit 600 de miliarde pentru a ieși din recesiune. Deci ce fac? Sunt o fabrică de bani? Zona euro își menține însă principiul de disciplină bugetară. Rămâne fidel acestui uh, principiu. Și deci permite practic uh, astfel atacuri speculative împotriva țărilor mai fragile. Domnule președinte, vă propun să examinăm posibilitatea de a uh, emite mai mult uh, monedă pe piață. Europan yllä on todellakin kaksi... Doamna Iaconțaris, mulțumesc, domnule președinte. Iată, ne confruntăm cu criza financiară, naționalismul este în creștere și aceste lucruri sunt foarte periculoase. Stephen Hughes din partea partidului nostru, din partea grupului nostru politic, a întrebat uh, cum anume va rezista Europa. Avem, uh, într-adevăr, ne confruntăm cu coșmarul dezbinării. Mi se pare că exact în această direcție ne îndreptăm. De aceea sper ca uh, Comisia să dea dovadă de mai multă implicare în ceea ce privește Europa socială. Este ciudat că suntem atât de slabi la acest capitol, fiindcă nici măcar nu este vorba despre uh, Uh, cine conduce politica sau piețele. Să nu uităm că politica duce la demonstrații, politica este purtată în, pe străzile europene, uh, apar grupări de extremă dreaptă și atunci întrebarea cea mai importantă pentru noi este ce vom face. Din păcate nu se întâmplă nimic. Uh, mulțumesc. Sean Kelly are cuvântul, spune președintele, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de colegii mei, eu aș vrea să-i felicit pe domnul Barroso și pe domnul Van Rompuy pentru că au fost uh, activi în această perioadă de criză și că au introdus măsuri care sper că vor avea succes. Nu știm încă dacă vor avea sau nu succes, însă dacă vor avea succes aceste măsuri, cei doi vor fi văzuți ca eroi. Dacă nu, vor fi văzuți uh, mai puțin bine ca personaje negative. Multe dintre problemele situației actuale sperăm că nu se vor repeta în viitor. Din punct de vedere al țării mele, am avut nevoie de măsuri de salvare, de un bailout, și asta din cauza acțiunilor nesăbuite ale băncilor și ale guvernului. Peste câteva luni va fi un guvern nou, sperăm că va veni și mai multă stabilitate politică. Însă fac apel către domnii Van Rompuy și domnul Barroso să reducă rata dobânzii, care este prea mare și va împovăra țara. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Domnul președinte al Comisiei are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, această dezbatere a arătat complexitatea crizei și a răspunsurilor de care este nevoie. Un lucru vreau să vă spun majorității celor care sunt de acord cu idealurile europene și faptul că trebuie să existe o reacție la nivel european. Un lucru vreau să vă spun, nu trebuie să lăsăm diferențele neimportante să ne dezbine. După cum ați spus, unii dintre dumneavoastră, avem în față o provocare, chiar o amenințare la adresa integrării europene. Am văzut această amenințare, am auzit comentarii de natură naționalistă care, să vă spun drept, mi se par nepotrivite în această instituție. Aceste comentarii vin din partea unor min- unei minorități care încearcă să dezbine europenii, așa numiții europeni bogați și așa numiți europeni săraci. Celor care au făcut aceste observații care mă uimesc, observații care merg împotriva solidarității europene, observații care încerc să adâncească diferența și propastea dintre bogați și săraci, îi întreb pe aceștia unde ați fost când Europa le dădea bani agricultorilor din țările dumneavoastră după război ca să hrănească populațiile acestor țări. Unde erați când Europa vă finanța infrastructurile de dezvoltare ale țărilor dumneavoastră? Where, where were you? Unde erați când Europa a creat o piață internă ca să vă vindeți dumneavoastră produsele și serviciile? Unde erați când Europa a stat la baza prosperității și creșterii țărilor dumneavoastră după război. Numai niște persoane egoiste cu viziuni pe termen scurt pot face asemenea observații care merg împotriva unității europene și cred că este o problemă gravă. Mai mulți dintre dumneavoastră au subliniat acest lucru. Fac un apel către cei care țin de idealul european, un apel la unitate, la responsabilitate și la reacție. E un subiect serios, e un, o situație gravă și este nevoie de consens. Nu este întotdeauna ușor să ajungi la un astfel de consens într-o uniune cu 27 de state membre, uh, care are o zonă euro cu 17 membri și salut, uh, urez bun venit Estoniei în zona euro cu un mecanism decizional nu tocmai simplu pentru că respectăm valorile democrației și avem 27 de democrații diferite. Într-adevăr, avem o sarcină dificilă și de aceea vreau să fac un apel către cei care susțin idealul european. Să nu ne lăsăm distrași de diferențe de strategie sau de orientare politică. Trebuie să fim deschiși cu privire la aceste uh, aspecte. Care este cea mai bună cale de a sprijini guvernele, cum ar fi guvernul elen sau spaniol sau portughez, condus, guverne conduse de membrii ai familiei dumneavoastră politice. Cel mai bine ar fi să care e soluția mai, bine, mai bună? Să sprijiniți reformele acestor guverne sau să spuneți că ele merg împotriva valorilor europeană? Într-adevăr, este nevoie de reforme mai stricte în Europa. Asta este realitatea. Dacă îl întrebați pe domnul ministru Andreu sau pe primul ministru Zapatero sau pe primul ministru Socrates, exact asta vor să facă. Planifică reforme de profunzime. De aceea cred că cea mai bună cale de a sprijini eforturile pe care toată lumea încearcă să le facă în Europa în, ritmul, în ritmuri diferite este să spunem adevărul. În lumea actuală, condusă de competiție, în care există presiunea unor economii emergente, emergente puternice, ne-am, uh, trebuie să sprijinim economia de piață socială. Asta fără să punem sub semnul îndoielii drepturile lucrătorilor. Am să vă răspund și dumneavoastră imediat. Nu am uitat întrebarea dumneavoastră, spune domnul Barroso. Mi se pare extrem de important să se respecte principiile dialogului social. Am spus acest lucru ieri și îl spun și astăzi. Dacă nu se face această reformă a consolidării fiscale, nu vom avea încredere. Fără încredere nu avem creștere și astfel nu vom avea locuri de muncă pentru cetățenii Europei domnului deputat care vine din Irlanda și a pus o întrebare care sugerează că problemele Irlandei au fost create de Europa, vă spun că problemele Irlandei au fost create de irresponsabilitatea unor uh, instituții financiare irlandeze și de irresponsabilitatea pe piața irlandeză. Europa este, face parte din soluție și încearcă să sprijine Irlanda, însă nu Europa a creat această situație de irresponsabilitate fiscală nu Europa a dat dovadă de un comportament irresponsabil. Europa încearcă să susțină Irlanda, dar trebuie să înțelegem foarte clar a cui este răspunderea și este important să înțelegem și majoritatea înțelegem și credem în idealul european, trebuie să avem reacții comune. Alții dintre dumneavoastră au întrebat care este nivelul ambiției. Încă o dată vreau să clarific foarte bine poziția Comisiei. Suntem pentru o poziție cât se poate de ambițioasă în ceea ce privește reacțiile și răspunsurile integrate. De aceea Comisia va fi gata să sprijine măsurile pe care le-au propus unii dintre dumneavoastră. Suntem în situația în care, în astfel de momente de criză, în astfel de momente de instabilitate a pieței, mi se pare extrem de important să contribuim la ajungerea la un consens în ceea ce privește statele membre. Au existat dezbinări, uh, diviziuni, opinii diferite în ceea ce privește rezolvarea crizei. Legat de revizuirea tratatului, știți care a fost poziția Comisiei. Am spus de la bun început că ni se pare posibilă impunerea, stabilirea unui mecanism fără revizuirea tratatului. Însă, cel puțin un stat membru al Uniunii a spus foarte clar că este totuși nevoie de revizuirea tratatului. Și având în vedere că statele membre doresc acest lucru și pentru că ni se pare atât de important acest mecanism permanent de stabilitate financiară, Comisia a fost de acord cu revizuirea tratatului. Ni se pare o greșeală să fim dezbinați cu privire la acest aspect, pentru că dorim să susținem stabilitatea, mi se pare important să ne punem de acord cu privire la această revizuire limitată a tratatului. Unii doresc să se meargă mai departe în ceea ce privește abordarea comunitară. Însă trebuie să dăm nevoadă de responsabilitate în acest moment. Trebuie să avem, să ajungem la cel mai mare numitor comun, nu la cel mai mic numitor comun. De aceea vreau să spun încă o dată că anumite propuneri nu pot duce la un consens generalizat și Comisia trebuie să aibă grijă să ajungă totuși la acest consens. Toată lumea cred că trebuie să contribuie. Nu îmi plac aceste împărțiri în bogați și săraci, în uh, state vechi și state noi, în state centrale sau periferice toate statele Europei au aceleași drepturi și același statut al demnității. Și aceste separări, aceste diferențe mi se par foarte periculoase. Trebuie să solicităm statelor membre care sunt într-o poziție vulnerabilă să ia toate măsurile necesare pentru a readuce încrederea în economiile lor printr-un mecanism de stabilitate, prin consolidarea fiscală, prin reforme structurale, toate acestea sunt de o importanță crucială acum. Dacă sugerăm că pot scăpa pe, în alte moduri de problemele lor, că pot ocoli adevărul, nu le ajutăm. Trebuie să manifestăm solidaritate față de aceste state și cred că trebuie să avem o reacție fermă în ceea ce privește zona euro. Să, să fim cu un pas înainte și să dăm o reacție complexă, cuprinzătoare, care să restabilească sănătatea zonei euro. Prin uh, fapte, nu prin vorbe. Asta înseamnă credibilitate până la urmă. Nu doar declarațiile sunt importante, ci și transformarea lor în fapte. Este important ca noi toți să ne angajăm pe calea guvernanței mai ferme în zona euro și în Uniunea Europeană. Asta ne cer piețele. E vorba de o problemă de percepție. Cum putem lua decizii și cum putem aplica aceste decizii? pentru aceasta avem nevoie de o guvernanță mai, mai fermă, avem nevoie de o coordonare mai bună a politicilor la nivelul Uniunii Europene și toți trebuie să respectăm principiile solidarității și responsabilității. Nu e vorba doar de responsabilitate, ci și de solidaritate. Și nu e vorba doar de solidaritate, ci și de responsabilitate. Împreună putem ajunge la stabilitate care stă la baza prosperității viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule președinte. Are cuvântul domnul președinte Herman Van Rompuy. Domnule președinte, dragi colegi, voi începe prin a mă referi la câteva elemente pozitive. Și îmi cer scuze pentru abordarea mea pozitivă. În primul rând, creșterea economică este mult mai puternică acum decât credeam noi în urmă câteva săptămâni sau luni mult mai puternică. În unele țări, șomajul e pe cale să scadă. Deci cine ar fi crezut așa ceva în 2008 uh, și în 2009? Gen, în general, pentru Uniunea Europeană, începând cu anul 2010-2011, ocuparea va crește din nou și asta după criza cea mai gravă din ultimii 70 de ani. Deci în urmă cu câteva luni nu ne-am fi a așteptat la așa ceva și atât totuși că asta s-a întâmplat. În al doilea rând, bineînțeles, trecem printr-o criză. Însă avem o monedă comună, cel puțin în 17 țări, o monedă stabilă, cu o rată a dobânzii față și cu o rată de schimb față de dolarul american de 1,3 la un moment dat, rata de schimb era cu totul alta, era de 0,85 și nimeni nu a spus atunci că moneda euro ar fi fost în pericol. Deci față de alte continente avem o balanță de plăți la contul curent echilibrată. Și față de alte mari țări avem un deficit bugetar care reprezintă practic jumate din deficitul lor. Deci asta, în ciuda tuturor problemelor, moneda euro este stabilă și aș dori să subliniez acest punct înainte de a mă referi la alte lucruri. Bineînțeles, suntem pe deplin conștienți de faptul că trebuie să mergem înainte, însă trebuie să ne reamintim un lucru și asta am spus-o și ultima dată când am venit aici la Parlamentul European. Dragi colegi, această criza zonei euro, care e o criza zonei euro și nu a monedei euro, a început, când a început, noi nu aveam un instrument potrivit. Deci noi a trebuit practic să inventăm la fața locului, uh, din mers, uh, instrumentele necesare. Deci a fost o răspundere comună și poate că și din această cauză nu am reacționat atât de rapid uh, pe măsura evenimentelor. Însă nu aveam nimic la început. Aveam un pact de stabilitate și de creștere care nu era respectat nu aveam o structură de supraveghere macroeconomică, nu aveam un mecanism de criză nici temporar, nici stabil, nu aveam nici niște instituții puternice pentru supravegherea financiară, deci a trebuit să inventăm totul din mers în plină criză uh, printr-o răspundere colectivă. Unii dintre dumneavoastră au spus că s-a făcut prea puțin și prea târziu. Too little and too late. Faptul însă că aveam puține instrumente explică de ce uneori a trebuit să acționăm nu prea târziu și prea puțin, ci pas cu pas, step by step. Un alt lucru pe care aș vrea să-l semnalez. Unii dintre dumneavoastră au spus că această criză nu este controlată. Uitați-vă la evoluția piețelor. În același timp, aceiași oameni spun că nu trebuie să primim ordine de la piețe. Deci fie se invocă un argument, fie celălalt, însă de fiecare dată cam lipsește coerența. Bineînțeles că în statele membre trebuie întreprinse reforme și nu doar în statele care se confruntă cu probleme, ci în toate țările membre. Reforme pentru a folosi la maximum potențialul de creștere și de ocupare. Și bineînțeles, trebuie să facem tot posibilul pentru a distribui în mod echitabil eforturile cerute. Vă reamintesc însă că uh, țările care ies mai rapid din criza economică, țări mari, sunt țări care au luat măsuri acum 4, 5 sau 6 ani, care au luat niște măsuri foarte dure. Și în momentul respectiv, uh, la nivel social, rezistențele au fost puternice, însă reformele respective au dat roade în ceea ce privește creșterea și creșterea și uh, ocuparea. Deci trebuie trecut prin niște clipe dificile, însă trebuie sporite eforturile pentru ca acestea să fie distribuite în mod echitabil. Și există exemple uh, pozitive în Uniunea Europeană pentru a vedea că această abordare este cea corectă. La nivelul statelor membre trebuie întreprinse reforme, însă nu doar la nivelul statelor membre, ci și la nivel european și mai ales în zona euro. Și de aceea e foarte important să punem pe picioare cât mai repede structura de guvernare economică stabilită de task force. Am discutat uh, deja despre aceste propuneri uh, cu Parlamentul și Comisia și e important să ajungem la un acord prin codecizie. Dacă va fi nevoie să mergem și mai departe în uh, zona euro în ceea ce privește convergența dezvoltării economice și a politicilor economice, atunci va trebui să o facem. Fie prin acorduri între țările din zona euro, deci va trebui să ne gândim la asta, deci va trebui să lucrăm pentru a putea încheia în următoarele săptămâni și luni acest plan. S-ar putea însă să fie nevoie să mergem mai departe în zona euro, mult mai mult decât ceea ce se spune în propunerea făcută de task force sau în propunerea comisiei. Deoarece atunci când avem o monedă comună, avem nevoie de mai multe politici economice comune. Avem nevoie de o evoluție economică paralelă în statele membre. Și să nu credeți că am lăsat pe din afară creșterea economică structurală și de aceea am stabilit strategia 2020. De aceea vom discuta peste câteva zile la Consiliul din februarie despre politica de inovare și despre politica energetică, deoarece în ciuda tuturor problemelor legate de criza actuală, nu putem uita perspectivele structurale de creștere și de ocupare pe termen lung. Și în ceea ce privește abordarea pe termen scurt, pregătim acum un, o abordare globală privind instrumentele create în 2010 pentru a face față crizei. Aceasta este agenda noastră de lucru, foarte clară. Putem acționa mai repede? Da. Însă existau două obstacole. În primul rând, a trebuit să creăm totul din mers. Și în al doilea rând, dar fiind că suntem într-un sistem democratic, e nevoie de un consens între cele 27 de state membre democratice. Dragi colegi, cei care sprijină proiectul european uh, se bucură de majoritate aici la Parlamentul European. Nu ar trebui să facem aici uh, un concurs între cine e mai european și cine nu e europenist. Eu cred că ceea ce contează e că în ciuda tuturor problemelor pe care le avem, să trebuie să știm încotro ne îndreptăm, să ne menținem orientarea Cel mai mult contează voința noastră comună de a lucra pe marginea acestui proiect european comun și această voință a fost repetată la Consiliul European din decembrie. Și cu această abordare treptată vom reuși să ajungem acolo unde trebuie. Deci suntem pe calea cea bună, avem voința necesară și sunt ferm convins că vom reuși. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea dumneavoastră. Următoarea reuniune a Consiliului European va fi pe 4 februarie, după care, tot în februarie, domnul Van Rompuy va veni în fața Parlamentului European. Închei acum această dezbatere și înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume președinția maghiară, suspendă sesiunea pentru doar două minute.